Uh, Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vă rog să-mi permiteți să-i urez bun venit la Parlamentul European unor reprezentanți de marca a președinției uh, italiene, doamna Federica Guidi, ministrul uh, pentru dezvoltare economică și domnul Antonello Giacomelli, secretar de stat în Ministerul pentru Dezvoltare Economice și Telecomunicații, care este un subiect de care se ocupă în mod specific domnul Giacomelli. Dacă îmi permiteți, la început voi spune câteva cuvinte despre oaspeții noștri. Doamna Federica Guidi, doamna ministru, a studiat uh, drept la Universitatea din Modena, are foarte multă experiență în antreprenoriat, încă de la începutul carierei sale. Din câte văd, a fost președinta Confindustria, um, Federație pentru Antreprenorii Tineri, mai mulți ani, și președintă Ducati Energia Bologna și alte funcții importante le-a mai deținut doamna ministru. Doamnă ministru, dacă doriți, puteți să ne faceți prezentarea dumneavoastră pentru a ne exprima opinia dumneavoastră și a președinției italiene despre aceste patru luni de președinție care mai urmează. Pentru noi, Industrializarea, reindustrializarea și IMM-urile, dar și noile politici industriale sunt subiecte de interes. Mi se pare că în momentul de față, fiind dat că vicepreședintele pe același portofoliu al comisiei a fost uh, italian și acum este la noi în comisie și ne ascultă, este o dovadă de continuitate. Puteți lua cu, uh, cuvântul, doamnă ministru. Mulțumesc, domnule președinte, domnule, domnilor vicepreședinți, dragi colegi italieni și europeni. Voi trece acum uh, la italiană. E, grazie, caro președinte. Stimate domnule președinte Buzec, stimați vicepreședinți, colegi italieni și europeni, este cu mare plăcere că participă astăzi la această audiere uh, și vă mulțumesc pentru disponibilitatea și atenția pe care ați arătat-o pe teme care sunt în competența mea și în uh, domeniul în care lucrez. Mă bucur așadar să vă exprim care sunt liniile principale de acțiune și prioritățile în sectorul energiei și ale competitivității, care nu sunt, de fapt, altele decât cele ale lumii telecomunicațiile și lumii, lumii digitale pe care vă va vorbi și domnul Giacomelli. Înainte de a da câteva detalii, aș vrea să fac câteva comentarii de început. În primul rând, aș vrea să repet faptul că am încercat să, produc, să facem eforturi maxime și să ne concentrăm activitățile pentru a pune bazele pentru un program de acțiune acțiuni foarte ambițios, care are ca scop să devină concret în următorii ani, începând cu cele două președinții care vor urma și cu care vom uh, conlucra pentru a crea un program de acțiuni pentru următoarele 18 luni. Suntem conștienți că președinția italiană a Consiliului Uniunii Europene vine într-un moment extrem de important în care, în primul rând, în ceea ce privește capacitatea economiei europene de a se relansa, este foarte important să se găsească o soluție. Creșterea și ocuparea sunt, de fapt, prima prioritate a programului semestrului italian al președinției și pentru a putea continua acest obiectiv, eforturile competitivității și ale economiei europene pentru a lua decizii strategice în sectorul energiei și al industriei vor juca un rol foarte important. Vorbitorul vorbește extrem de repede comentariul interpreților. Acum trece, trecem la a ilustra câteva detalii și priorități ale semestrului în domeniul energiei și competitivității. Consiliul European din iunie a arătat că energia este una din cele cinci priorități extrem de importante ale agendei strategice ale Uniunii. Trebuie de aceea să încercăm o decarbonizare a sistemului energetic european și siguranța energetică să fie relansată, mai ales prin intermediul politicii externe energetice și să încercăm o plină integrare a piețelor energetice europene. În ceea ce privește activitatea legislativă, vă amintesc că suntem de acord cu Parlamentul pe o chestiune importantă, pe directiva ILUC, și mulțumim foarte mult președinției Elene care a ajuns la un uh, compromis în Consiliu. Președinția italiană este gata să continue și să lanseze mai ales un dialog informal cu reprezentanții parlamentari care vor fi în echipa de negociere. În ceea ce privește planul priorităților politice, suntem angajați pentru a găsi un acord pentru Consiliul European din octombrie pentru un cadru în domeniul climei și energiei până în 2030. Dezbaterea este în curs, implică ministrii mediului și al finanțelor și agriculturii. Din partea noastră am prevăzut o reuniune informală comună a ministrilor de energie și mediu, așa numitul back-to-back, -back, pentru o reuniune informală pe 6 octombrie la Milano. Aceasta va fi prima ocazie pentru un schimb de opinii cu privire la comunicările Comisiei despre eficiența energetică din 23 iulie, care sugerează o valoare optimă de reducere a consumului energetic de la 30% pentru 2030 pentru întreaga UE și aceasta va aduce la bun sfârșit pachetul propus pentru cadrul 2030. Acest element de neutate aduce un uh, punct de complexitate suplimentar în negociere, dar înseamnă în același timp și o încercare de a se apropia de um, obiectivele ambițioase care au fost exprimate de către Parlamentul European în legislatura trecută. Economia de energie, dar și energiile regenerabile sunt elemente extrem de importante pentru siguranța energetică. Angajarea pentru a putea obține aceste obiective italiene, aceste obiective, după părerea președinției italiene, este, sunt extrem de importante. Este extrem de importante. Trebuie de asemenea așadar să facem uh, decizii care să țină cont de specificitățile naționale, dar deși de neutralitatea tehnologică și care să poată să aibă efecte pozitive și pe alte sectoare, mai ales pe industrie și pe, loc, pe muncă, pe forța muncii. Considerăm că trebuie o abordare cât se poate de deschisă și constructivă din partea Parlamentului European pentru a putea să acompaniem Europa în această, pe această cale de decarbonizare. Unele dintre crizele internaționale actuale, precum Libia și Ucraina, au repercursiuni foarte clare pe siguranța aprovizionării energetice în Europa. Încă dinainte de lansarea semestrului, Italia a propus o reflexie profundă cu privire la siguranța energetică cu întâlnirea de miniștri G7 de la Roma la începutul, la Roma înainte, la începutul de mai, început de mai. La nivelul Uniunii Europene, la Comisiei, s-a prezentat o strategie cu privire la siguranța energetică care a făcut o evaluare a riscului conex uh, care ar putea fi legat de interuperea de aprovizionare cu gaz din partea Rusiei către Europa în iarna următoare. De fapt, uh, la sfârșitul acestei reuniuni, Consiliul European a lansat deja o dezbatere pentru a vedea care ar fi o listă de măsuri concrete care ar putea să contribuie la o mai mare siguranță energetică. Cred că această dezbatere va fi importantă nu numai pentru miniștrii de energie, ci și pentru președintele Consiliului European. Angajamentul în domeniul energiilor regenerabile și eficiența energetică vor permite Europei să limiteze dependența de importul de resurse energetice. Cu toate acestea, gazul va continua să joace un rol foarte important în tranziția către decarbonizare pentru a putea asigura de, însă în același timp și aprovizionarea de, cu gaza a Europei, care rămâne o prioritate absolută. Într-un context al scăderii producției de hidrocarburi în Europa, trebuie deci să valorizăm dimensiunea externă a politicii energetice europene, dezvoltând așadar relații stabile cu furnizorii actuali și potențial, nu numai cu țările, de, dar și cu țările de tranzit. Între timp, este important să realizăm infrastructuri importante în interesul comun, care vor însemna, de exemplu, exemplu deschiderea coridorului sud și importarea de gaz natural lichefiat. Considerăm că Europa poate să, ia, să aibă avantaje din dezvoltarea unui, marca, unei piețe de gaz natural lichefiat uh, globalizat. Președinția italiană și Comisia s-au pus de acord pentru relansarea relațiilor euromediterane în acest context. Cu acest scop vom organiza cu Comisie pe 19 noiembrie la Roma o conferință la înalt nivel cu privire la parteneriatul energetic euromediteranian. Ne uităm de asemenea cu interes, dincolo de latura sud a Marii Mediterane, la contribuția pe care Africa ar putea să o aducă ducă la siguranța energetică europeană. Eforturile noastre pentru decarbonizare și a unei siguranțe energetice crescute vor fi complement, un complement, o completare importantă a pieței interne și pentru finalizarea acesteia la sfârșitul Consiliului European în februarie 2011, care stabilise uh, în Consiliul din 9 decembrie următor să se adopte un text uh, important, vom va trebui deci în acest sens să continuăm să facem aceste eforturi și ne vom baza pe comunicarea Comisiei cu privire la piața internă pe care sperăm să o adoptăm în curând. Considerăm că Parlamentul European în uh, fosta legislatură a făcut un lucru foarte important prin adoptarea rezoluției cu privire la funcționarea corectă a pieței interne de energie, unde este important cât de, import, cât de uh, clar este, clar de, uh, clar este participarea consumatorilor la mm, această piață și cât de important sunt ei. În Consiliu vom încerca după aceea să stabilim care va fi contextul în care va trebui să mai acționăm pentru a putea finaliza piața internă, atât în ceea ce privește infrastructura fizică, cât și în ceea ce privește privește elaborarea de norme comune pentru folosirea lor transfrontalieră a resurselor. Va fi foarte important și necesar să îmbunătățim capacitatea de interconectare și de reverse flow, mai ales și în ceea ce privește regulamentul TNE și mecanismul de uh, legătură în Europa CEF, dar uh, și uh, ca dar și prin faptul că Uniunea Europeană va avea finanțări de peste 5 miliarde de euro pentru infrastructură energetică în acești șapte ani. Pentru a putea ajunge însă la cei 200 de miliarde de investiții în infrastructură energetice, va trebui să folosim fonduri publice și private. Considerăm de asemenea că trebuie așadar să folosim uh, cadrul legislativ existent cât mai repede, dar și uh, mai, să îmbunătățim și schimburile transfrontaliere de energie pentru ca piața să devină mai fluidă. Trebuie să reștim să răspundem și mult mai repede la crize. Trebuie să valorizăm și să extindem bunele practici care deja există într-o cooperare regională mai bună până acum. Vreau să vorbesc acum despre prioritățile programului președinției italiene în ceea ce privește competitivitatea și politica industrială europeană, bazându-mă pe uh, concluziile Consiliului European din martie și din iunie. Obiectivele principale pe care ne-am uh, concentrat toate acțiunile care au fost lansate de către președinția italiană în aceste șase luni se învâr toate în jura politicii industriale și guvernanței în cadrul ei, dar și pe integrarea politicilor industriale în toate laturile de politici europene care vor avea un impact clar pe, pe competitivitate, așa numitul mainstreaming. Aceste două teme au fost deja abordate în iulie la reuniunea informală de la Milano, unde au fost uh, trase trei concluzii importante în ceea ce privește obiectivele politice, dar și îmbunătățirea governance-ului și a politicii industriale și a mainstreaming-ului de care vorbeam înainte. Unii miniștri s-au exprimat în favoarea unui obiectiv politic de a folosi valoarea adăugată din sectorul industrial și de a ajunge la un 20% pentru aceasta în, din PIB până la 2020. Președinția încearcă așadar să lanseze dezbateri pentru a uh, putea să revizuiască strategia Europa 2020 astfel încât să se poată atinge acest obiectiv. La reuniunea informală de la Milano s-a văzut clar că există un consens din, între ministrii industriei cu privire la oportunitatea de a transforma grupul de competitivitate și creștere într-un format, de, dintr-un format la nivel înalt, într-un grup stabil, cu un președinte ales care să aibă un program de lucru de 18 luni. Președinția italiană va urmări această dezbatere cu obiectivul de a îmbunătăți acest Consiliu Competitivitate cu privire la celălalt obiectiv pe care l-am menționat, adică punerea în aplicare concretă a mainstreamingului, care înseamnă să se stabilească prioritățile industriale ca cheie de lectură a tuturor politicilor europene pentru a avea un impact pe competitivitatea europeană și pentru a avea o bază de acțiuni uh, în domeniul competitivității, în domeniul competitivității. Deja la Milano s-au făcut diverse posibilități, s-au văzut diverse posibilități care uh, au ținut cont și de o abordare sectorială. În unele sectoare, acest mainstreaming uh, s-au luat măsuri deja importante ale Comisiei Europene și acesta ar putea să exist, însemne și baza pentru punerea în aplicare a unei metodologii care să poată fi cu adevărat complexă. La Consiliul de la Milano s-a ajuns și la un consens uh, aproape unanim pentru ca să ne ocupăm imediat de impactul asupra competitivității a industriei europene și pe industria europeană ale politicilor recente în domeniul energiei și al climei, mai ales în ceea ce privește costurile prea ridicate pentru energie și prezența unor industrii care sunt prea energivore în diferite sectori, sectoare. După cum am spus, această um, abordare era deja lansată de către Comisia Europeană și existau deja așa numiți fitness check uh, programul REFIT, de exemplu, care a fost deja pus în aplicare în anumite sectoare și mai există și noțiunea de competitiveness proofing, de revizuire a strategiei uh, într-un mod cât se poate de inteligent. Președinția italiană speră ca rezultatele și obiectivele, dar și roadmap-ul care s-a stabilit, vor putea să țină cont de concluziile de uh, Consiliului de Competitivitate din septembrie, iar Consiliul Competitivitate din decembrie va putea fi ocazia pentru a adopta concluzii mai generale din, pe tema politicii industriale, mai ales în contextul priorităților și obiectivelor agendei strategice pentru viitorul Uniunii și a așa numitelor și rezultatelor Consiliului din septembrie cu privire la revizuirea strategiei 2020. O altă prioritate importantă a programului președinției sunt politicile pentru IMM-uri. La Consiliul din decembrie, de fapt, s-a prevăzut pentru prima dată prezentarea unui raport anual pe tema IMM-urilor, așa numitul SME Invoice, cu privire la punerea în aplicare al Small Business Act-ului. Cerem de aceea relansarea unei dezbateri politice pe Small Business Act, dar și să încercarea de adunare de informații din partea Comisiei pentru a putea revizui acest instrument în 2015. Președinția italiană și-a stabilit ca obiectiv punerea în aplicare a unei politici industriale europene care să ține cont de caracteristica de dimensiune a sistemului productiv, ținând uh, cont de toate elementele care sunt importante și pentru uh, entitățile mici ținând cont însă de obstacolele uh, în calea creșterii și încercând să reechilibreze eventuale factori de fragilitate față de productivitate. Îmi cer scuze. Așadar, vreau să vă amintesc în final că președinția va găzdui la Napoli, la începutul lui octombrie, a treia adunare anuală a IMM-urilor, care va aduna delegații guvernelor europene la nivel național, regional și împreună cu IMM-urile a organizațiilor antreprenoriale, a lumii academice și a mass media, 500 de participanți pentru a discuta despre Small Business Act. Vă mulțumesc pentru atenție și vă rămân la dispoziție, bineînțeles, pentru întrebări sau alte clarificări pe care le doriți. Vă mulțumesc! Very much, uh, Madam Minister. I haven't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 Uh, uh, Trecem acum la intervențiile din partea membrilor comisiei noastre. Câte trei minute pentru intervențiile coordonatorilor sau altor colegi din partea grupurilor politice. Domnul Antonio Tajani din partea grupului PPE. Signor ministru, Kerr. Mulțumesc frumos. Următoarea vorbitoare, doamna Toia. Acum auziți? Microfonul ăsta înseamnă că e stricată consola, ne cerem scuze. E, ehm, pure dire... Aș vrea să spun, domnule ministru, că printre explicațiile pe care ni le-ați dat, mi se pare foarte bine să regăsim ideile pe care le-am exprimat și noi, comisia noastră. Ne dorim cu toții ca să se dezvolte politica industrială europeană, dar este nevoie de îmbunătățirea instrumentelor de governance. Această idee de industrie europeană este o idee pe care o vehiculăm deja de mult timp, pentru că în cadrul deja Consiliului Competitivitate, politica industrială nu, stă, uh, nu este chiar uh, într-o poziție favorabilă. Trebuie însă ca și competitivitatea să poată fi uh, îmbunătățită. Dacă în, la grupurile de înalt nivel, la întâlnirile de miniștri, s-ar gândi și la faptul că politica concurenței în Uniunea Europeană trebuie și ea revizuită, poate că am reușit să ajungem mai repede la rezultat. Este nevoie de o concurență, o competitivitate care să, pe de o parte, să îmbunătățească creșterea, dar și de o politică europeană a concurenței care să fie mai ales orientată către uh, competiția între Europa și uh, lumea externă. Așadar, uh, cred că această politică lipsește și ar putea fi făcută mai degrabă într-un cadru diferit și poate în alt, uh, în alt context. 20% Vreau să mai spun ceva în legătură cu cele 20% eu în toți acești ani am spus că trebuie obiective comune, însă n-am avut instrumentele corecte și aici trebuie să găsim instrumentele corespunzătoare și să fie foarte concrete. Eu am încredere că această președinție italiană va fi concretă Eh, ca să nu mai pierdem vremea cu vorbe, cu multe instrumente concrete. Tema investițiilor, factorii de competitivitate. În această dimineață am avut un studiu. Tema accesului la credit pentru bănci. Trebuie să fie obligatoriu. Cineva trebuie să pună piciorul în prag, să spună eh, că băncile trebuie să ajută industria. Trebuie să vedem cine face acest lucru. Investiții, nu doar credit. Unde sunt acești bani, publici sau privați? Iată că noi găsim cum solicităm investiții publice. În SUA, redresarea a pornit și din investiții publice în cercetare și noi avem, nu ne teamă să vorbim de așa ceva. Da, este planul Juncker, dar încă de pe acum Consiliul, președinția pot de pe acum să acționeze. Și adaug, iată, președintele se uită la ceas, dar și ce? privește posibilitatea de a utiliza acele instrumente care au un efect de pârghie, garanțiile, riscul partajat, însă le facem, dar le facem timid se discută și bugetul pe anul viitor. Poate oare președinția italiană să, să lanseze aceste proiecte ca să deblocăm acest capital privat care trebuie să se afle undeva în Europa și să avem și capitalul public, inovare, cercetare, alt instrument, cercetare multă în Europa, dar nu se comercializează rezultatele cercetării și președinția italiană reflexiile și convențiile pe care le va face, să facă Europa, să ajute Europa să facă un pas înainte. Să, să, să spun, bun, e o bună idee a cercetării, first in Europe, să vedem dacă uh, putem să avem produse europene, să vedem, da, iată, știu, îmi cer scuze, domnule președinte, vă mulțumesc pentru răbdare. Am încheiat. Patricia Toia. Mulțumesc foarte mult, doamnei Patricia Toia. Iar ia, acum îi voi da cuvântul uh, domnului Cavaucec din partea grupului ECR. Mulțumesc foarte mult și voi interveni în limba mea maternă. Domnilor miniștri, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă adresez mulțumiri pentru prezentările exhaustive și să vă urez succes în activitatea dumneavoastră. Doamna ministru, ați vorbit despre decarbonizare, despre uh, atingerea obiectivelor până în agenda uh, Europa 2030. V-ați referit și la alte subiecte foarte importante, dar care poate fi răspunsul la decarbonizare? Ar putea fi gazul natural din Rusia și din Libia. Dar, ă, din păcate, în aceste ă, regiuni acum ă, există o instabilitate îngrijorătoare și se apropie iarna în Europa. Oare va trebui să optăm Uh, pentru gazele naturale din Libia și din Africa pentru uh, necesarul nostru de energie și cum să procedăm. Pentru că economia uh, noastră nu mai este competitivă în comparație cu economia din Statele Unite. Ce soluții am putea găsi pentru a utiliza gazul natural din Africa? în uh, momentul în care uh, ne orientăm spre o asemenea competitivitate, mă întreb ce vom uh, putea face cu gazul de șist, care este perspectiva legată de exploatarea gazelor de șist, cât de important este acest domeniu, îl considerați important? Acum, în ce privește piața IT. Aici, doamnă ministru, ați menționat patru domenii, printre care managementul internetului. Aș vrea să mă refer și eu la un subiect. Am vorbit înainte despre tratatul ACTA în uh, Parlament în configurația anterioară ați putea să ne spuneți acum care uh, este uh, punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu managementul internetului? Președintele, mulțumesc uh, vicepreședinte al comisiei noastre din partea grupului ALDE, domnul Petersen. Mulțumesc foarte mult pentru ocazia pe care ne-o acordați să discutăm cu președinția italiană astăzi. Am fost foarte bucuros să aud observațiile dumneavoastră în legătură cu subiectele legate de internet, de guvernanța internetului și observațiile făcute legate de neutralitatea internetului. Trebuie să avem în vedere că Internetul a fost creat ca o platformă deschisă și în anii aceștia ă, ducem de-a dreptul o luptă ca să păstrăm internetul ca o platformă deschisă. Deci eu vă rog, încercați să continuați această ă, luptă ă, în acest sens pentru ca internetul să rămână o platformă deschisă. Întrebările mele sunt legate de domeniul energetic. V-am auzit vorbind despre necesitatea de a recurge la surse regenerabile de energie, la creșterea eficienței energetice. Aș vrea să știu dacă puteți să ne furnizați amănunte. Ce ar presupune uh, în concret uh, discuțiile din lunile următoare? Uh, aveți obiective mai ambițioase în ce privește energoeficiența și resursele regenerabile de energie, trebuie să ne facem o idee despre uh, unde se va situa președinția italiană din acest punct de vedere. Acestea sunt întrebările mele și aștept cu interes răspunsurile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Doamna Lopez din partea grupului GUE. Ah. Gracias. Buenas tardes. Bună ziua și mulțumesc pentru prezența domnilor voastre aici. Eh, s-a vorbit de obiective ambițioase, însă în realitate se pare că lucrurile nu stau chiar așa. Va fi dificil să ajungem la obiectivul de 20% eh, din produsul eh, intern brut pentru industrie, pe când vedem că în această perioadă de criză tocmai acest PIB s-a tot redus și bugetele destinate planului de reindustrializare sunt absolut insuficiente. Și am văzut deja, în, tocmai în buget, uh, insuficiența acestui plan de reindustrializare. O politică industrială în plus care pare că merge în direcția contrară, mai ales în anumite țări din Europa care au făcut tocmai uh, o politică de dezindustrializare și nu au mizat pe un sector industrial puternic. E nevoie de investiții în infrastructură, fără îndoială, însă trebuie ca acestea să aibă caracter public, pentru că se înregistrează absența altui tip de investiții. Și în plus, sectorul public e cel care trebuie să uh, consolideze situația asta de investiții în infrastructuri. Și e nevoie de un lucru despre care nu s-a vorbit, nu e neapărat de competența noastră, însă e vorba de o armonizare fiscală, o armonizare a impozitelor pentru întreprinderi, pentru că dacă nu, obiectivul de creștere și ocupare uh, va fi foarte dificil de obținut, dacă nu cumva imposibil. Dacă nu cumva locurile de muncă generate și mai ales în țările din Sud, să fie din cele precare, de joasă calitate, cu formare uh, uh, scăzută și care nu vor face decât să ducă la mai multă sărăcie și inegalitate între cetățenii și țările Uniunii Europene. În ce privește energie, schimbările climatice și decarbonizare, cum se spune, trebuie să insistăm pe necesitatea unei uh, politici industriale durabile. Am un exemplu, iată, o uh, întreprindere spaniolă, Enagaz, o întreprindere care s-a realizat parțial cu fonduri europene, pionieră în, în materie de inovare, care transformă în energie curată rezidurile carbonice și alte uh, conținuturi energetice poluante. Și se va închide în decembrie această întreprindere pentru că guvernul spaniol a spus că energiile regenerabile nu sunt un obiectiv prioritar cum, ce Europa vom avea și ce va face Europa ca țările să-și pună în, priori, în obiectivele lor prioritare că tocmai energiile regenerabile să fie cele care să fie ajutate. Întreprinderi ca aceasta sunt cele uh, pe care trebuie să mizăm în Europa cu locuri de muncă de calitate, de înaltă calificare, întreprinderi industriale și durabile, cu un model absolut uh, renovabil. Și închei uh, spunând că în direcția asta ar fi foarte bine ca atât această comisie cât și președinția, în acest caz europeană, pentru următoarele 18 luni, pentru că vor fi acțiuni comune, ceea ce mi se pare bine, ar fi foarte pozitiv să se țină cont de propunerea privitoare la planul de reindustrializare a Europei al Confederației Europene a Sindicatelor, care spune că putem avea milioane de locuri de muncă cu o planificare pe 10 ani, cu locuri de muncă de calitate și cu o industrie durabilă. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnul Erickson din partea grupului Verzilor. Mulțumesc! Aș dori să vă adresez mulțumiri dumneavoastră, reprezentanților guvernului italian. Vă mulțumim pentru că ne-ați expus prioritățile dumneavoastră pentru următoarea jumătate de an. Cred că sunt subiecte foarte importante uh, legate de siguranța energetică, dar și de uh, situația IMM-urilor. Și aș spune că ar fi mai bine dacă uh, ați putea să ne descrieți și câțiva pași concreți legați de problemele de siguranță energetică, de modul în care trebuie să parcurgem acești pași și despre modul în care Uniunea Europeană poate să ajute țările din Uniunea Europeană să uh, ajungă la o siguranță energetică uh, și să uh, ajungă la o activitate energoeficientă și să utilizeze resursele regenerabile de energie. Aș spune că Aș vrea să știu și dacă există priorități în ce privește combaterea corupției, pentru că eu cred că aceasta este una din marile probleme pentru perioada următoare din Europa, dacă ne dorim atingerea unor performanțe economice. Să ne stabilim din acest punct de vedere și un plan de acțiune pentru a combate corupția. Mulțumesc foarte mult, domnul Dario tamburoanele din partea EFDD. Doamnă ministru, vă mulțumim foarte mult pentru această, acest discurs foarte frumos. În ceea ce privește strategia pentru siguranța energetică europeană, pe 31 iulie, în guvern, sub guvernul Renzi, s-a întâmplat ca o societate cine, chineză să să fie implicat într-o problemă cu rețelele Problema este însă că s-a constatat că și guvernul chinez este implicat și uh, controlul acesta se întâmplă și în domeniul electricității și în rețelelor de electricitate și de energie. Deci se pare că aceste probleme vor avea un impact și asupra interconexiunilor viitoare a um, aprovizionării cu gaz din uh, Marea Caspică și în, uh, asupra rețelelor din Nord. După cum s-a spus și înainte, toate acestea s-au întâmplat fără să fie informați cetățenii a fost vândut uh, pentru 2,1 miliarde de euro acest bun al Italiei fără să fie consultat nimeni. Aceasta este poate cons uh, consecința politicilor de austeritate pe care ni le impun anumite state și oare aceasta trebuie să fie strategia europeană? Ce considerați, ce credeți de faptul că aceste bunuri aparțin acum unui guvern care nu se află în Europa și ați fost în, în anunțați la Comisia Europeană de acest lucru și ce consideră Comisia pe, despre astfel de tranzacții. Aș vrea de asemenea să vă spun că în același, în timpul guvernului Renzi, s-a adoptat uh, un decret care a revoluționat foto, industria fotovoltaică, dar a și uh, um, adus, uh, redus toate facilitățile pentru acest domeniu. Uh, ceea ce înseamnă că perioada de implementare s-a lungit încă mult mai mult. Iar uh, deja de la guvernul Monti s-au, uh, s-au redus uh, facilitățile pentru fotovoltaice și acum situația este și mai gravă. Deci întreprinderile italiene și cele de familie care investiseră în acest domeniu și credeau în energia regenerabilă, cum o să înțeleagă toate aceste decizii fiscale în economie și în domeniul energetic și ce se întâmplă cu obiectivele 2020 și ce vom aproba și pentru, pentru 2030. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Am rugat-o pe doamna ministru și pe domnul secretar de stat să răspundă la această primă rundă de întrebări. Da, mulțumesc, domnule președinte. Încerc să răspund uh, la fiecare întrebare în parte, sper în mod sintetic. Uh, pentru domnul Tajani, sigur că sunt de acord. Uh, ca președinție, noi vom încerca să continuăm să urmăm indicațiile din Consiliul de din martie pentru pactul industrial, obiectivul de 20% pot să vă spun, în calitate de președinție, noi vom continua să uh, căutăm dialogul uh, privitor la convergență pentru un obiectiv care trebuie, sigur, să rămână Bun, nu poate să fie obligatoriu, dar trebuie să fie oricum uh, un obiectiv pe care să încerce să realizeze cu toții. Relevant din punct de vedere politic. Dar aici e o întreagă discuție care este în curs Eh, sensibilitățile pentru moment sunt foarte diferite. Acum, din punctul nostru de vedere, ținta de 20% e o propunere pe care vom continua să o susținem. Ce privește costurile pentru energie și eh, decarbonizarea, eh, președinția italiană consideră că pot fi puse în comun obiectivele acestea de, de exemplu, de 40% și 27% pentru energie regenerabile. Uh, acum Comisia recent a prezentat o comunicare privitoare la eficiența energetică prin care se introduce un nou obiectiv de 30% pentru 2030. Cred că Președinția, sigur, e de acord uh, cu aceste eforturi și vom încerca să jucăm rol de mediator pentru aceste trei obiective uh, importante și vom uh, aștepta, desigur, ca și Comisia să facă anumite propuneri în legătură cu sectorile cele mai expuse concurenței neloiale și să vedem ce contribuție își vor putea aduce ele, cum să luptăm împotriva uh, relocărilor uh, de carbon. Uh, în legătură cu întrebarea doamnei Toia, instrumente de guvernanță, Consiliul Competitivității, da, mulțumesc și președinției Lene care a început uh, această muncă. Noi am organizat recent un Consiliu Informal la Milano, s-a registrat acolo o, un consens pentru a, o guvernanță mai bună, mai ales a Consiliului pentru Competitivitate. Cred că vom fi activi pentru a avea un obiectiv comun în acest sens și acum sigur că vom face o evaluare mai apoi, dar vom încerca să avem o consolidare a grupului la nivel înalt să spunem, un instrument tehnic care să susțină evaluarea de impact și mainstreaming la 360 de grade eh, pentru efecte, mai ales eh, pentru pachetele de lege atât de importante cum e cel pentru climă, energie, care au eh, efecte importante asupra structurilor productive. Impact nu doar macro, ci și microeconomic ați vorbit și dumneavoastră, doamnă Toia, de obiectivul de 20%, deci cred că uh, răspunsul este același ca și pentru domnul Tajani. Apoi, în ce privește ajutorul pentru IMM-uri, eu cred că noi, sigur, președinția trebuie să facem eforturi uh, mai mari în acest sens, ca să vedem care sunt uh, factorii care să permită să impulsionăm cercetarea și dezvoltarea, accesul la credit, să încercăm să acționăm pentru a susține mai bine efortul de creștere uh, al IMM-urilor. Există anumite instrumente, după cum spuneam, dar președinția italiană are la dispoziție instrumente care pot fi utilizate și noi vom încerca să stimulăm la maxim utilizarea unor garanții ca factor multiplicator al investițiilor. domnul Grobazevici în legătură cu decarbonizarea și utilizarea gazelor naturale. Eu, cum am spus și în raport, președinția italiană va continua să susțină cu tărie obiectivul decarbonizării. Sigur, există și o perioadă de tranziție în care Europa are în continuare necesitatea de a se aproviziona cu gaz, situația de care spuneați dumneavoastră la nivel geopolitic e îngrijorătoare și cred că președinția uh, va fi activă. Oricum e clar că la nivel european va trebui să avem un obiectiv pe termen mediu și anume siguranța energetică cu uh, uh, consolidarea infrastructurilor existente uh, și să creștem nivelul de stocare și unde e posibil să încercăm să îmbunătățim și structurile de conexiune existente și mecanismul de reserve, reverse flow și, după cum am spus și în raportul meu, și cred că, în general, tema infrastructurilor și a consolidării uh, acestora și a completării și îmbunătățirii infrastructurilor de rețea, mai ales pentru gazoducte, este de cea mai mare importanță. Nu ați vorbit de shale gas, de gazul de șist. Cred că e o alegere care trebuie făcută la nivel european de fiecare stat membru în parte. Statele membre dispun de autonomia de a evalua, evalua resursele, ca să spun așa, indigene care trebuie exploatate și cred că e important să repetăm că trebuie să respectăm normele de mediu, cu siguranță, dar fiecare stat membru va putea să-și adopte propriul mix energetic cu propriile surse pe care le va considera ca fiind cele mai adaptate nevoilor uh, proprii. Domnul Petersen, cred că am răspuns parțialmente în ce privește obiectivele cu energiile regenerabile, eficiența energetică, uh, Da, cum spuneam, uh, suntem de acord cu aceste obiective pe care deja le avem pe masa de lucru și vom încerca, e vorba de 40% CO2, 27% regenerabile și apoi noua propunere pentru eficiență energetică cu cele 30%. Cred că vom susține cu convingere aceste obiective și e deja foarte important să încercăm uh, să facem eforturi ca să avem un rol bun de mediator de jucat pentru obținerea acestor obiective, care sunt uh, uh, adevărate provocări și pentru care e încă nevoie de o anumită activitate de mediere. Doamna Lopez, da, și aici cred că deja am răspuns parțial am răspuns în colegilor dumneavoastră, dar poate mai rămâne chestiunea armonizării fiscale, care, bun, nu ține de competența mea directă. E o temă care ține și de portofoliu colegilor mei de la economie și finanțe, însă e clar, e o temă importantă în ce privește capacitatea de a ne spori competitivitatea la nivelul sistemelor industriale în uh, Europa cât despre investițiile publice, desigur, e uh, o altă prioritate a uh, semestrului nostru. Noi vom încerca să susținem cât mai mult posibil toate instrumentele posibile și planul pe care îl va propune în scurt timp președintele pentru a susține uh, pe cât posibil investițiile publice în Europa. Domnul Erickson, și aici vorbim de eh, siguranța energetică, de infrastructuri, infrastructurile existente, de testele de rezistență care sunt deja în curs, pentru că Comisia Europeană a eh, cerut deja fiecărui stat membru să-și aducă propria contribuție la o analiză de așa numit stress test, test de rezistență în caz de întreruperea furnizării deci cred că am uh, răspuns deja și la această întrebare. Domnul Tamburano, bun, îmi pare dumneavoastră ați vorbit de anumite teme care știți foarte bine că sunt doar de natură italiană. Ce pot să vă spun? Pot să vă răspund cu altă ocazie. Nu mi se pare că e oportun să vorbim acum despre așa ceva, despre un caz singular în Italia. Eu cred că ceea ce uh, a fost făcut la nivel italian cred că nu uh, corespunde obiectivelor europene, regenerabile și așa mai departe, dar, repet, cred că nu ăsta e cadrul acestei discuții pe care vreți să o avem. E vorba de un caz strict italian. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, doamna ministru. Și îi dau cuvântul acum domnului secretar de stat. Si, pe riguarda... Mulțumesc. În ceea ce privește intervenția domnului Tajani îngrijorarea dumnealui de a obține o garanție pentru industria europeană este unul din punctele cele mai importante pe care am încercat să găsim o soluție în legătură cu obiectivele pe care le-am stabilit. Ideea ar fi exact să garantim, garantăm principiul neutralității rețelelor odată cu egalitatea de condiții pentru domeniul concurenței și egalitatea între platforme. Deci există două posibilități. Fie să permitem ca protagoniștii pe piață să-și găsească un echilibru cu resurse proprii, ceea ce ne face să ne gândim de fapt că, la, că cei mai puternici vor avea de fapt o prevalență, sau posibilitatea pe care încercăm noi de fapt să o extindem, și pentru care am mandatat deja instituții internaționale este să jucăm un rol esențial tocmai în determinarea acestor echilibre și a acestor uh, reguli. În ceea ce privește intervenția domnului Robacici, pot spune că în domeniul Internet Governance vrem să intervenim evitând riscurile acordului pe care l-ați citat dumneavoastră. După părerea mea, punctul de vedere este cel al interesului cetățenilor mai mult decât al interesului uh, societăților comerciale. În ceea ce privește încălcările uh, de pe internet, de exemplu, uh, încălcările în domeniul dreptului de autor sau alte legate de utilizarea internetului, toate acestea trebuie întotdeauna să fie ghidate de interesul suprem al cetățeanului. Bineînțeles că un alt risc pe care trebuie să-l evităm este o invadare prea mare a sferei private. Cineva a spus că rețeaua, internetul, este ca o proiectare a eului. Dacă este așa, probabil că această capacitate de extindere și comunicare nu trebuie să fie plătită cu prețul invadării sferei private și a drepturilor personale. În legătură cu aceste teme, revin cu ideea că guvernanța internetului nu poate să fie încredințată unei entități comerciale, ci că necesită implicarea unei responsabilități și a unei capacități uh, din partea instituțiilor statului. Iată de ce modelul multi-stakeholder, care a reieșit la Sao Paulo ca una din punct, unul din punctele de revoluție pe care vrem, la care vrem să pornim, mi se pare un punct de sinteză, de fapt, uh, al tuturor contribuțiilor pe care le-am auzit din partea statelor implicate în toate aceste măsuri și din partea guvernelor. Sunt de acord pentru sugestia pe care ați făcut-o, vă mulțumesc pentru aprecierile și pe care le-a făcut domnul Peterson. Dumneavoastră ați vorbit de internet ca de o platformă deschisă, a un loc, un, de un loc al tuturor oportunităților de exprimare liberă, dar și ca de un loc în care se poate exprima o capacitate antreprenorială. Dacă dorim și uh, ne imaginăm că această rețea ar putea să rămână o platformă deschisă, atunci trebuie să existe și o capacitate de protejare a drepturilor oamenilor și a actorilor pe această, în această rețea. Pentru că numai o rețea deschisă și sigură poate să fie o platformă adevărată. Așa cum uh, am dorit-o și noi când ne-am exprimat opinia despre acest subiect. Mulțumesc, spune președintele, foarte mult pentru răspunsuri. Trecem acum la cea de-a rund, doua rundă de intervenții. Domnul Bonando are cuvântul. Vă rog. Grazie, signor Mulțumesc, domnule președinte. Către domnul ministru Guidi, Domnul ministru Guidi, aș vrea să vă spun că dacă îi ajutăm pe cei mici, atunci ei pot să se unească și să devină într-adevăr uh, un, uh, o forță. Europa însă, din păcate, i-a ajutat pe cei mari în ultimii ani. Este vorba de un program ambițios, ați spus-o și dumneavoastră, o spuneți tot timpul și ați spus-o dintotdeauna, dar rezultatele sunt absolut falimentare. Poate că trebuie să schimbăm altceva. Ați vorbit de politica energetică. Dacă aveți uh, un raport, o relație atât de incredibile cum e cea cu Rusia, atunci să vedem ce se va întâmpla în această iarnă, când popul- populația europeană va fi în frig datorită acestor uh, politici extraordinare ale dumneavoastră. Probabil că vom avea nevoie de blănuri. Eu am fost la Napoli de multe ori și acolo se mănâncă o pizza bună, cultura nu este, nu duce lipsă de cultură, este și mare, dar totuși E ca și cum am face o reuniune în Sahara și am vorbit despre bărci sau uh, am vorbit pe câmp despre lucruri care nu există pe câmp. Nu mi se pare corect să vorbim despre astfel de lucruri în locuri nepotrivite. Bancari, bancherii, de asemenea, vorbiți despre ei, dar sunteți prieteni cu bancherii și nu faceți nimic pentru ca băncile care, de fapt, iau banii BCE-ului la 0,05% dobândă sau 0,25% dobândă, nu ajută în același timp întreprinderile mici decât cu 10-15% dobândă. Așadar, bancile care iau credite cu 0,25% ar trebui să aibă maxim 3% permisiune să acorde împrumuturi. Ce faceți? De ce nu acționați? Vă este frică? Se pare că nu, sunteți, nu vă este frică. Cred că sunteți doar prietenilor. Președintele intervine peste vorbitorul care continuă și nu se aude ce spune niciunul nici altul. Închei, spune din nou vorbitorul. Vă mulțumesc și sper ca să fie și măcar un gram de adevăr în ceea ce spuneți, pentru că altfel este o autocastrare a Europei și vina este a dumneavoastră. Mulțumesc, spune președintele. Aș vrea să vă rog să nu depășiți 90 de secunde, un minut și jumătate, pentru că avem încă 14 intervenții și nu avem timp de intervenții mai lungi. Domnul Ghiurc are cuvântul acum. Elnök úr, tisztelt miniszterasszony, államtitkár úr, köszönöm az alapos. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc oaspeților noștri pentru intervențiile lor. Le-am urmărit cu interes și mă bucur să aflu că în programul energetic al președinției italiene, siguranța energetică va constitui o prioritate. Conflictul dintre Ucraina și Rusia ne arată că Europa are dificultăți în acest domeniu și în perioada 2006-2009 au existat dificultăți în aprovizionarea cu energie. Între timp am uh, întreprins mai mulți pași, dar încă mai avem multe de făcut. Diversele rețele trebuie să fie interconectate Există diverse obiective care trebuie să fie realizate, iar capacitățile trebuie să fie extinse. Sunt elemente importante în sectorul energetic. Trebuie de asemenea să ne îngrijim să găsim și noi căi de aprovizionare cu energie în Europa. Care pot fi aceste surse uh, energetice pe care statele care se află într-o situație mai dificilă? Gazul natural lichefiat ar putea să fie o formulă și să ne gândim că și terminalul din nordul Italiei nu este exploatat în totalitate. Mulțumesc. Următoarea intervenție din partea domnului Federli. Mulțumesc uh, oaspeților noștri. Aveți o mare responsabilitate pentru că mai ales în sectorul energetic întâmpinăm mari dificultăți. Prețul energiei este foarte ridicat. După aceea ne confruntăm și cu schimbările climatice, situații speciale în ce privește aprovizionarea cu energie și datorită situației din Rusia să ne gândim și că mai există încă efecte ale crizei financiare, iar uh, Europa este divizată când e vorba de energie. Eu vin din Suedia. Se vorbește acolo despre un sistem energetic care să se bazeze 100% pe surse regenerabile de energie. Deci acesta este un obiectiv în cadrul poli- dezbaterii politice din Suedia. Ce putem face pentru a încerca să depășim decalajele care există în Europa în domeniul energetic. Dezbaterea din Parlamentul European are în atenție și exploatarea gazelor de șist. Ehm, trebuie să ne gândim eh, care este rolul cercetării din acest punct de vedere și să încercăm să creăm noi locuri de muncă. Mulțumesc, spune președintele, domnul Carinț am uh, o întrebare adresată doamnei ministru. Vorbeați despre siguranță energetică și de, despre decarbonizare ca obiective importante, dar dacă ne gândim la situația din Europa per total astăzi, uh, vom constata că un număr de state, în mod special Polonia, uh, se confruntă cu probleme dacă va face progrese în ce privește decarbonizarea, pentru că va trebui atunci să se orienteze spre exploatarea gazelor naturale sau să importe gaze din Rusia, ceea ce este o problemă. Să ne gândim de asemenea la importul de gaze din nordul Africii. Ehm, cum ehm, încercați dumneavoastră să rezolvați aceste dificultăți? stabilind poate niște obiective mai laxe în ce privește eforturile de decarbonizare sau încercând să finanțați uh, cercetarea pentru uh, a crea uh, infrastructura necesară de valorificare a surselor alternative de energie. Va trebui să vă orientați fie spre o formulă, fie spre cealaltă, pentru că Eh, până la urmă, este important, într-adevăr, să dispunem de infrastructura necesară care să fie finanțată corespunzător pentru ca Europa să-și eh, um, orienteze eh, soluțiile spre alte surse energetice. Domnul Bun este următorul vorbitor. Doamnă ministru, domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentările făcute. Uh, Uh, discuția este interesantă pentru toți membrii uh, comisiei. Eu uh, apreciez eforturile dumneavoastră de a urgenta um, acțiunile în sensul unei piețe unice digitale. Astăzi noi am discutat despre viitorul agenției ENISA și l-aș întreba pe domnul Giacomelli care este opinia sa despre directiva privind siguranța rețelelor, astfel încât nivelul de protecție uh, a rețelelor pe plan guvernamental și pe plan național să fie sporit. Noi înțelegem necesitatea de cooperare. Este nevoie de discuții la nivel înalt, pentru că uh, nu trebuie să ne limităm uh, doar la discuții strategice. Statele membre trebuie să coopereze să schimbe um, experiența și bunele practice, dar um, cum putem să avem garanția că această cooperare se va desfășura și pe plan um, tehnic, pentru că siguranța cibernetică este o chestiune uh, în primul rând uh, de natură tehnică. Elementul cheie este să implementăm această directivă și să existe garanții pentru cooperarea operațională um, respectându-se cadrul legislativ. Toată această discuție se va purta și în uh, timpul președinției italiene. Mulțumesc foarte mult, domnul Tenicca. Domnule președinte, domnilor miniștri, vă mulțumesc foarte mult am o observație și două întrebări. Observația este legată de uh, roaming și de neutralitatea rețelelor. Este un mesaj pe care doresc să-l transmit Consiliului. Sper că uh, va fi respectată legislația existentă, iar întrebările, prima este legată de povara administrativă. Cu toate ă, ambițiile pe care ni le-ați expus și pe care le ă, încurajez, eu cred că noi ar trebui să reducem povara administrativă cu 15%, ăsta ar fi un stimulent pentru creșterea economică. Și uh, uh, Consiliul, din păcate, nu uh, are niciun fel de studiu de impact în legătură cu posibilitatea de a reduce povara administrativă. Eu aș aprecia foarte mult dacă dumneavoastră măcar ați declanșa o dezbatere din acest punct de vedere. Iar o altă întrebare este legată de relația cu Rusia ar trebui să acordați un mandat negociatorilor dumneavoastră pentru ca Ă, dezbaterea ă, cu Rusia în cadrul crizei ucrainiene privind ă, sursele energetice ar trebui să fie purtată. Domnul Blanco Lopez, mulțumesc. Reindustrializarea e esențială pentru o politică de creștere și ocupare, mai ales dacă dorim să ajungem la obiectivul de 20% în 2020. Pentru asta trebuie să creăm un mediu favorabil IMM-urilor și deci nu putem crea așa ceva dacă nu avem o finanțare adecvată și acces la credit. Nu putem crea un mediu favorabil dacă nu există o scădere a costurilor la energie, după cum apare foarte clar acum, și dacă nu există o mai mare armonizare fiscală. E necesar, deci, să susținem o, o industrie mai puternică și uh, durabilă, care să poată uh, fi competitor la nivel mondial. Noi trebuie să fim mai ambițioși în, uh, în obiectivul politicii industriale. Și vreau să spun că nu e un semnal pozitiv, după cum am văzut, că se fac aceste uh, tăieri bugetare în materie de investiții pentru industria europeană, după cum se pare că se va întâmpla în proiectul de buget. Voi prezenta și anumite amendamente pe tema asta. Și e necesar ca, după cum a spus domnul Juncker, prezentarea domniei sale, să avem un obiectiv ambițios pentru un plan de infrastructură, mai ales infrastructuri strategice, și se vede foarte clar uh, acest lucru, mai ales în tema, uh, în domeniul gazului. E important să facem asta și să o facem acum cu obiectivul de a îndeplini uh, ținta aceasta de 20% până în 2020. Peter. Mulțumesc. Domnul Borelli, Următorul vorbitor. Grazie, președinte. Mulțumesc. Către domnul subsecretar Giacomili vreau să-l întreb dacă regulamentul cu privire la piața internă europeană pentru telecomunicații va putea să integreze și operatorii de nouă generație, și dacă nu vor eventual doar câștiga cei care sunt într-adevăr, uh, care au monopolul uh, pe această piață. Către domnul ministru, uh, domnul ministru Ghidi vreau să întreb dacă în calitate de ministru pentru chestiuni economice în acest semestru al președinției italiene consideră că trebuie să intervină concret, dar mă interesează concret cum vreți să interveniți, pentru că e vorba de o prezentare aici care trebuie să ne arate care sunt măsurile concrete pentru protejarea IMM-urilor și pentru sectorul uh, uh industrial în general. Știți că lip, da, ducem lipsă de o strategie industrială italiană, deci mă întreb în contextul unei strategii industriale foarte slabe la nivel european ce o să facem. Cred că nu ați aflat în ultima secundă că veți avea președinția italiană, deci mă întreb care sunt propunerile și mai ales măsurile concrete, pentru că propunerile nu sunt suficiente. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Zorinio, următorul. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru, domnule secretar de stat, aș dori să vă mulțumesc pentru prezentările făcute Uh, diagnosticul pe care l-ați spus uh, a fost foarte bun, dar acum v-aș întreba, în legătură cu toate cele expuse, ce veți uh, transpune în practică concret în timpul președinției italiene? Pentru că eu cred că aceasta este chestiunea esențială. Dacă îmi permiteți într-un minut și jumătate să vă dau și două exemple, Ați vorbit despre un parteneriat în domeniul energetic, în zona Mediteranei, Cred că uh, ați fi mai credibil dacă ar fi existat deja o infrastructură care să permită conectarea peninsulei iberice cu restul Europei. Dacă s-ar fi întreprins ceva, cred că am fi mult mai credibil. Și ați mai vorbit și despre un alt obiectiv pentru strategia 2020 dar uh, dumneavoastră, uh, poate că uh, știți că există reduceri bugetare pentru anul 2015. Eu cred că nu mai există condițiile necesare pentru stimularea activității industriale. Deci, doamnă ministru, dacă suntem cinstiți, um, ne-am dorit ca și faptele să fie la fel de frumoase ca aceste cuvinte pe care le-am auzit astăzi. Mulțumesc foarte mult! Euh, Mulțumesc, domnule președinte. domnule Martin. Am ascultat-o cu interes pe doamna ministru și apreciez voluntarismul afișat de dumneavoastră pentru industrializarea Europei, un sector uh, de care mă simt în mod deosebit uh, atașat. Eu Uh, apreciez modul în care abordați dumneavoastră problemele legate de uh, competitivitate în zona digitală. Dar uh, cred că este nevoie de o viziune mai politică în folosul interesului general. Pentru că noi ne dorim să deținem poziții frunte, fruntașe pe plan european este pe de altă parte dificil să facem față unei concurențe acerbe. Eu cred că nimeni nu poate contesta interesul Europei pentru această lume digitală și importanța ei pe plan european. Mulțumesc, spune președintele, și îmi cer scuze pentru pronunțarea numelui dumneavoastră. Domnul Cale. Mulțumesc. Felicitări invitațiilor pentru prezentări și pentru abordarea președinției italiene. Uh, le urez succes. Eu am fost implicat în activitatea președinției itali- uh, irlandeze, mă scuzați, cam acum un an de zile. Două întrebări uh, rapid în legătură cu banda largă Uh, sunt constrângeri financiare și i-aș întreba totuși ce progrese s-ar putea realiza în următoarea legislatură și pentru uh, ca să aduce mai multe IMM-uri uh, să facă comerț online. Bun, se pare că această conferință anunțată la Milano va fi foarte interesantă. Aș dori mai multe detalii în legătură cu ea. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc. Și ultima, dar nu în cele din urmă, doamna Kylie. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim doamnei ministru și uh, domnului subsecretar de stat pentru uh, deja putem afirma succesele președinției italiene. Mulțumesc pentru cuvintele noastre. Poți să vorbesc despre securitatea aprovizionării energetice, mai ales uh, uh, în legătură cu riscul uh, din ultimul trimestru al anului să nu mai avem resurse energetice. Riscăm, dacă pot spune așa, să ajungă la un sabotaj în ce privește importul de energie, nu se pune doar problema cantității, ci există și aceste propuneri privitoare la gazul natural lichefiat în Grecia, în Italia, să încep uh, investițiile în infrastructurile de, stocale, de stocare a acestui gaz lichefiat. Întrebarea este care vor fi costurile. Noi deja suntem epuizați uh, din punct de vedere financiar de această criză care se tot prelungește. Există oare un, plan în ce privește uh, modul de a ajuta oamenii să facă față, să poată suporta aceste costuri? Și apoi în ce privește tehnologia digitală, Iată că vedem că astăzi uh, principala știre a, uh, la toate televiziunile e uh, acea acel hacker cu, care a intrat în datele personale care au fost făcute publice pe anumite rețele de internet Care va fi politica europeană aici? Ce se va întâmpla? Vor exista sancțiuni? Putem cumva să preîntâmpinăm acest tip de acțiuni? Vă reamintesc că Google are un sistem uh, prin care se poate urmări uh, ce se întâmplă zi cu zi cu aceste date. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum, uh, doamna ministru, a doua rundă de răspunsuri. Mulțumesc. Încerc să spun mai rapid, ca să nu vă răpesc prea mult timp. Uh, domnul Bonano, cred că și aici, dacă am înțeles eu bine, poate m-am înșelat eu, dar ați vorbit uh, mai ales uh, de chestiuni italiene. În legătură cu Napoli, nu <laughs> cred că pot să vă ofer un răspuns de ce se organizează asta la Napoli în fine, nu, mă abțin de la, de la comentarii. În ce privește Rusia, la asta s-a referit, la, la tema Rusiei s-a referit și domnul Telicca, după cum știți. Nu e o temă care ține de competența portofoliului meu, e clar. Eu cred că aceste sancțiuni nu sunt un scop în sine ci e o reacție extremă pe care o putem avea într-o situație pe care ne dorim cu toții să uh, se încheie și să se soluționeze. Dar eu cred că trebuie să facem eforturi ca să încercăm să ajungem la o soluție cât mai rapidă, sperăm, soluție pașnică. Europa, fiecare stat membru Vom face o evaluare, e o temă extrem de importantă. care are efecte și în Europa, în economia europeană. Și să v-ați referit la aceste repercusiuni care sperăm să nu existe uh, în uh, domeniul siguranței. Noi facem o monitorizare constantă, avem o activitate de susținere a unui proces de soluționare a crizei. Sperăm să se soluționeze pozitiv această criză și efectele acestor contramăsuri, ca să spun așa, pe care le ia Rusia, vor fi cumva partajate între statele membre. E o, situa- e, o, e o situație pe care trebuie să o înfruntăm în comun, e o situație ieșită din comun și să facem eforturi ca să încercăm să o soluționăm. Să încerc să răspund și la cealaltă teme, pentru că văd că aproximativ uh, toate întrebările, iată de Ghibici, Caz, Federley, s-au referit la ce e de făcut cu siguranța energetică, interconectarea, energie regenerabile, decarbonizare. După cum spuneam, Italia, dar și uh, președinția în general, noi vom susține și vom continua să uh, facem toate eforturile pentru această decarbonizare și pentru îndeplinirea obiectivelor ambițioase despre care vorbeam. Noi Considerăm că strategia europeană de decarbonizare nu e contrară obiectivelor privitoare la obiectivele cu energiile regenerabile și eficiența energetică. Acestea sunt două instrumente care ne ajută uh, pe drumul acesta spre decarbonizare. E nevoie de timp, trebuie să oferim șansa ca statele noastre membre și domeniile, sectoarele noastre industriale să poată urma această evoluție. Pe termen scurt, desigur, cred că lucrurile la care s-a referit aici uh, domnul Blanco Lopez, cred, și anume interconectarea și investițiile și mm, consolidarea interconexiunilor existente cu finanțare a proiectelor strategice europene e în unele cazuri o strategie pe termen mediu. Pe termen scurt, după cum spuneam, trebuie să căutăm și surse alternative, ca să spunem așa. Deci, mai multe eforturi pentru eficiența energetică, pentru surse de energie regenerabile și uh, apoi alte obiective pe termen mediu cu interconexiuni, uh, cum este coridorul sud, care are un efect și asupra Balcanilor deci un orizont uh, strategic pe termen mediu și lung ca să încercăm să găsim și surse alternative, cum ar fi acele gaze lichefiate. De exemplu, sunt legături, cum spuneați dumneavoastră, între Spania și restul Europei care lipsesc. Dar noi trebuie să avem o strategie europeană în acest sens, o strategie de siguranță energetică la nivelul întregii Europe și o eficientizare, o diversificare a surselor de aprovizionare. Acum, în ce privește IMM-urile, repet uh, ceea ce spuneam la început, Bun, o paranteză acum, uh, Italia crede foarte mult în uh, pactul acesta industrial, acest industrial compact pe care tocmai l-am lansat și la nivel italian. Credem într-o strategie europeană pentru industrie care să se uh, concentreze mai ales pe IMM-uri, dar nu numai. Și, cum spuneam la început, Cred că punerea pe prim plan a competitivității industriale uh, e esențială pentru a crea o bază industrială uh, pentru o Europa mai puternică și mai competitivă. Deci cred că la nivelul președinției italiene va fi încă și mai necesar să uh, respectăm indicațiile Consiliului European din martie, care a invitat Comisia să prezinte o foaie de parcurs uh, care să se uh, bazeze pe punerea în primul plan a competitivității industriale în politicile Uniunii Europene. Care sunt punctele cheie pe care să ne concentrăm? Păi uh, cele pe care le-am menționat la început, deci pentru a uh, revitaliza competitivitatea internațională a industriilor și serviciilor europene, uh, o consolidare și o creștere a investițiilor, exploatarea pe deplin a competențelor specifice ale industriilor europene. Eu cred că punerea accentului pe concurență trebuie subliniat, sigur, cu bune practici concurențiale care să nu submineze uh, campionii excelenței uh, în Europa, pe care avem acum la nivel european, uh, să nu le submineze poziția într-o lume globalizată, cum spuneam și în această dimineață când ne-am întâlnit cu parlamentarii italieni, iată evenimentele dezindustrializării prin care trece Europa, Uh, sunt cauzate și de concurenți care vin din afara pieței europene, concurență care uneori uh, aș spune că nu este foarte fair play. Deci fenomen de concurență neloială provenite dintr-o lume globalizată și mai ales în anumite sectoare strategice fundamentale pentru fiecare stat membru, dar cu siguranță la nivel european, pot să mă refer la oțel, dar sunt multe alte exemple, sectoare care în ultimele perioade în ultima perioadă, mă scuzați, uh, au fost supuse unor fenomene de concurență neloială care sunt proveniți din afara granițelor europene. Sunt factori uh, de care trebuie să ne ocupăm cu multă atenție. Deci, sigur, accesul la resursele financiare, uh, <clears throat> susținerea uh, inovării, sunt toți factori uh, stimulenți. Președinția noastră își dorește ca această foaie de parcurs să includă și aceste linii directoare pentru a ne uh, ajuta sectoarele industriale. Cred, practic, am răspuns tuturor întrebărilor și vă mulțumesc. Thank you very much, madam. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Acum aș vrea să îl rog uh, pe domnul secretar de stat să răspundă la ultima rundă. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul, cu domnul Bun, eu sunt de acord pe valoarea directivei ENIS, care este pentru noi o prioritate pentru președinție. Și Este de asemenea și o cooperare care trebuie să funcționeze la nivel uh, tehnic. Așadar, eu nu vreau să exprim doar uh, o opinie personală, ci vreau să vorbesc despre ceea ce trebuie noi să realizăm și care sunt căile pentru a realiza aceste obiective. Până acum, sistemele de protecție sunt diferite de la un stat la altul Există grupuri care colaborează în mod mai structurat, dar am propus un nou text, președinția a propus un nou text care se discută în grupul de lucru și care are ca scop construirea unui mecanism comun de răspundere la amenințările cibernetice, care nu se limitează la exprimarea valorii cooperării strategice, Bineînțeles că este important ceea ce va urma în acest context, dar e important și să se construiască o relație de încredere, să se știe care este nivelul de date care sunt uh, transferate în acest context. Este important, deci, ca să avem și o, o relație crescândă de încredere deci o relație care să se construiască pas cu pas. Consider deci că directiva aceasta este o parte importantă a semestrului președinției noastre. Domnul Telix vorbea despre roaming. Noi nu avem intenția să schimbăm uh, direcția pe care a indicat-o deja doamna comisar Cruz și Parlamentul prin orientarea sa. Considerăm că este importantă activitatea președinției noastre pentru a putea ajunge la același uh, numitor comun cu toate statele, pentru a ajunge la un obiectiv comun. Acesta este mesajul pe care trebuie să-l transmitem și în afara comunității europene un mesaj clar uh, al, uh, despre o politică digitală foarte puternică. Nu vrem să diluăm ceea ce există. Unele state funcționează după un mecanism foarte clar în care veniturile din roaming intră în infrastructură, în investiții de infrastructură, în domeniu. Dar nu este decât un proces virtuos, un cerc virtuos prin care aceste venituri se folosesc într-un mod util. Noi nu vrem în niciun caz să blocăm astfel de mecanisme, ci vrem să construim mecanisme comune uh, tocmai pentru ca uh, roamingul să aibă și un, o fază post-roaming, adică o fază prin care comunicarea între cetățeni să fie și mai uh, simplă și aceasta este o măsură foarte concretă pe care toți o pot, sim, o pot simți și considerăm că este de aceea un uh, punct foarte bun. Vrem să evităm ca lumea rețelelor să fie exact uh, o lume a acordurilor între firme mari. Asta este ceea ce încercăm să evităm. Indiferent cum va arăta această platformă, cred că suntem de acord că dacă vorbim de posibilități de creare a plus valorii în această rețea, fiecare poate să ne informeze despre lucruri pozitive din țara sa. Noi ne gândim întotdeauna la o rețea care tocmai să aibă această caracteristică de a oferi oportunitate și deci de a nu fi limitatoare față de efectul său pozitiv propriu, în același timp aducând și o forță financiară cu sine. De aceea spuneam că după ce s-a pronunțat Federal Communication Commission uh, din America, OTT și uh, Telecom uh, se vor, adică așa numiții over the top, uh, au uh, arătat că totuși uh, și finanțele determină calitatea rețelelor trebuie să ne gândim și că sunt multe de făcut și va trebui să vedem ce alegem mai întâi de făcut. În orice caz, din piața unică, rețelele, accesibilitatea, internet governance, neutralitatea rețelelor, toate aceste puncte ar putea trebuie să fie partea dintr-un pachet. Nu putem să ne alegem a la cart câteva dintre aceste lucruri care trebuie schimbate. Tocmai aceasta este dimensiunea europeană. Cred că tocmai Europa poate să reprezinte toate culturile care o cuprind tradiția sa prin acest mediu. Tot ceea ce de fapt face parte dintr-un scenariu internațional și Europa poate juca un rol într-un scenariu internațional care să ajute la revoluția digitală în general. Indiferent cât de dificil și ambițios ar fi acest răspuns, acesta este răspunsul corect la întrebările pe care le-ați pus. Statele membre și guvernele vor trebui să acționeze împreună cu Parlamentul European, fiecare să-și asume partea provocării care îi revine. Cred că această ambiție poate deveni realitate. Domnule Kelly, comerțul online. Mi-ar place să vorbesc despre acesta, deși nu este direct în competența noastră. Mi se pare că și acolo avem un potențial de dezvoltare foarte mare. Însă poate că în acest domeniu am putea să ne gândim la un, o colaborare cu alți actori care sunt uh, activi în domeniul acesta. În ceea ce privește Internet Governance, Consiliul informal al țărilor europene este de acord pe abordarea um, acestei guvernanțe în cadrul ICAN și în respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor, ale omului, și în echilibrarea tuturor uh, actorilor în acest mediu. Toate aceste puncte se pot realiza cu disponibilitatea Statelor Unite de a colabora cu Europa, cerând în același timp ca Europa să aibă o voce unică pentru ca să poată colabora. Și aceasta ar lansa o nouă relație. Sunt de acord și cu faptul că este destul de îngrijorător ceea ce s-a întâmplat. Doamna Kylie m-a spus că uh, este într-adevăr o problemă cu datele personale Este important deci să nu fie afectate datele personale și protecția acestora, sfera privată în, uh, în acest proces. Capacitatea de a proteja așadar uh, toți actorii implicați fără ca lumea să se teamă că uh, este, este um, cumva alterată această integritate a sferii private. Cred că tocmai protecția sferei private trebuie să fie un principiu inalienabil și trebuie repetat că pentru Europa nu este acceptabil ca pierderea sferei private să fie plata, moneda de plată pentru a putea să ne exprimăm liber pe internet. Very much, uh, Madam Minister, Mr. Secretary of State. Mulțumesc, domnule secretar de stat. Cred că ați simțit în majoritatea intervențiilor că sunt susținute prioritățile dumneavoastră și tot ceea ce intenționați să faceți în următoarele patru luni care au mai rămas din această președinție italiană, în fără perioada de Crăciun, deci de fapt trei luni și jumătate. Vă urăm numai bine pentru că sunt priorități foarte importante pentru Uniunea Europeană, așa cum am auzit de la mai multă lume. ITRE se bucură să colaboreze strâns cu președinția italiană. Suntem, deci, uh, deschiși pentru următoarea discuție care va avea loc. Vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați luat timpul să veniți aici. Ați stat o oră și jumătate cu noi. Vă mulțumesc pentru aceste discuții, doamnă ministru, mulțumesc, domnule secretar de stat. Ladies and gentlemen, dear colleagues. doamnelor și domnilor, stimați colegi, vă rog să luați loc. Și înainte de toate, vă rog să opriți discuțiile între dumneavoastră. Dragi prieteni, Well, this um, next point Punctul următor de pe ordinea de zi este o discuție cu doamna Ștefania Giannini, ministrul italian pentru educație, uh, universități și cercetare, reprezentanta președinției Consiliului Uniunii Europene. Și dați-mi voi să spun câteva cuvinte. Doamna Stefania Giannini a absolvit studiile universitare din Pisa și Pavia, a devenit profesor plin la universitate, dispune de o experiență academică bogată, a condus și Universitatea uh, pentru Străini din Perugia, și uh, aici a dobândit experiență în domeniul educației, promovării culturale și în calitate de președinte a uh, Comisiei pentru Cercetare Etică și Bioetică a Consiliului Italian de Cercetare, fiind și reprezentanta conferinței rectorilor uh, universităților italiene pentru relații internaționale a obținut uh, multe distincții, medalii, am o listă întreagă, a fost și membră a Senatului în 2013 uh, și a condus uh, o comisie pentru educație publică și patrimoniu cultural în cadrul Senatului. a activat în uh, domenii importante, cercetare, inovație, noi tehnologii și a avut contacte cu comunitățile academice. Doamna ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentarea foarte amabilă am decis să am o prezentare în limba italiană, ținând seama de uh, poziția pe care o am. Stimate domnule președinte, stimați vicepreședinți, stimați uh, colegi, este pentru mine o mare onoare și o privilegiu să vă vorbesc în fața comisiei dumneavoastră ITRE, care îi mulțumesc pentru disponibilitate, pentru ca să vă pot uh, evidenția prioritățile președinției italiene în domeniul uh, cercetării și inovării și în domeniul uh, planificării. Uh, aș dori să spun că, în primul rând, Italia, în această perioadă de președinție pe care o uh, va îndeplini, trebuie să ține cont de două chestiuni, și anume faptul că uh, această președinție uh, coincide cu lansarea semestrului și inițierea program, programului uh, de șapte ani pentru fondurile structurale și a programului Orizontul 2020. Pentru Italia revine așadar responsabilitatea de a deveni vocea Europei pe anumite linii strategice în sectorul de cercetare și inovare, care va duce, sperăm noi, la o îmbunătățire a continentului nostru european în domeniul uh, dezvoltării și a progresului în general. O a doua idee importantă este aceea de a încerca să facem o trecere între Comisia veche și Comisia nouă și vechiul Parlament și Parlamentul nou pe care dumneavoastră îl reprezentați acum. În acest caz, tema care ne revine, responsabilitatea, este de a lucra uh, și a ne angaja puternic într-o colaborare foarte strânsă cu Parlamentul și deci cu comisiile competente de fond. Deci nu numai uh, în această ocazie, ci începând cu această ocazie. Este, am, sunt convinsă, nu numai eu, ci și întreaga președinție italiană, de faptul că cadrul actual al crizei nu reprezintă o, doar o perioadă de tranziție și nici nu este doar o conjunctură, ci este mai degrabă o perioadă de schimburi uh, de paradigmă pe care trebuie să o luăm la cunoștință atât pe plan economic cât și pe planul social și cultural, care însă nu va afecta numai Europa. Suntem convinși că investițiile importante în domeniul cercetării și al educației pot fi un instrument esențial pentru a putea combate și depăși aceste uh, momente dificile pentru a da răspunsuri problemelor actuale. De aceea ne bucurăm să putem citi propunerea pentru un plan de investiții care a fost uh, înaintat de către comisarul de sector. E vorba deci de cercetare pe de o parte și de formare pe de altă parte, educație, care au un rol strategic. Cercetarea înseamnă să se investească conform cu unele linii directoare importante pentru ca Europa să devină mai competitivă, să devină un hub, un uh, loc, un, de, un nod, practic, de uh, cunoștință și considerăm că aceste măsuri ar putea să transforme societatea europeană într-una mai bine instruită, într-una mai bine educată și formată, care să îi doteze pe tinerii noștri cu capacități care să îi ajute să facă față provocărilor cu care se vor confrunta. Așadar, punctele principale ale, ale președinției italiene sunt legate de toate aceste obiective. Poate le cunoașteți deja, dar vi le amintesc, creștere și ocupare pe locul întâi, spațiul de libertate și siguranță pentru a putea să ne exercităm drepturile cetățenești în totalitate și un rol mai puternic și strategic al Europei în lume. În elaborarea priorităților pentru cercetare și inovare, pot așadar să vă spun că ne-am inspirat din aceste puncte esențiale prioritare ale președinției. Plecând de la o temă foarte importantă, aș vorbi despre infrastructura pentru cercetare. An, în 22 iulie am organizat o reuniune informală a ministrilor uh, de cercetare și în această reuniune am încercat să ne concentrăm asupra găsirii unui punct comun, a unei păreri comune pe trei idei importante pentru infrastructură, adică programarea strategică, rolul uh, al SSFRI, uh, Forumul Strategic European pentru Infrastructura de Cercetare, care este un instrument important pentru, și un indicator important pentru infrastructură, și folosirea optimă a resurselor naționale și europene pentru a putea identifica mecanisme care pot cu adevărat să promoveze și să financeze excelența și talentele pe care le avem în Europa. Și în final, deci dar nu în ultimul rând, sustenabilitatea în toată această perioadă, pe termen lung așadar, și importanța unei abordări deschise față de infrastructurile de cercetare pentru a putea îmbunătăți componenta productivă a societății noastre. În următorii, următoarele patru luni care urmează și având în vedere că vom avea două consilii pentru ministrii de cercetare pe 26 septembrie și 5 decembrie, ne vom ocupa mai ales de acest subiect. Ne-am propus să lansăm o discuție politică în cadrul Consiliului din septembrie și uh, pregătind concluziile Consiliului uh, din decembrie, ne-am hotărât să ne concentrăm pe rolul fundamental al cercetării și inovării ca sursă de creștere atât din punct de vedere calitativ, cât și de dezvoltării din punct de vedere calitativ și este nevoie în Europa cu adevărat de aceste valori. Aceasta va fi baza uh, comunicării Comisiei Europene pe această temă. Dragi colegi, cercetarea și inovarea sunt într-adevăr instrumentele cheie pentru că sistemele noastre de producție pot să se transforme într-un model mai inteligent, așa numitele smart specializations pe care le-am menționat la nivel național, care să fie sustenabil și inclusiv. Acestea sunt trei cuvinte cheie pe care eu cred că trebuie să le subliniem uh, cu adevărat. Inteligența, sustenabilitatea, sustenabilitatea și uh, incluz, incluziunea. În acest context, trebuie să ne ocupăm de revizuirea strategiei Europa 2020, care va începe în ianuarie 2015, pe baza căreia președinția va putea să elaboreze câteva aspecte importante. Aspecte specifice pe care vreau să vi le amintesc, e vorba de legătura de cauză mm, care nu este întotdeauna bine văzută între cercetare și inovare, reformele necesare pentru îmbunătățirea ecosistemului inovării și o coordonare între sistemele naționale de cercetare și sistemele europene, deci între modelul european și cele naționale, mai ales în ceea ce privește planurile naționale de cercetare și provocările pe care le regăsim în orizontul 2020 și ținând cont mai ales de o temă foarte importantă, cred eu, și anume posibilitatea reală de a ajunge la o mobilitate a cercetătorilor și a tinerilor care se ocupă de cercetare în uh, piața, pe piața internă. Și, în final, uh, facilități pentru cercetare și inovare care să treacă prin cercetarea publică, dar și uh, prin legătura dintre cercetarea publică și cea privată. Un model de parteneriat public-privat care ar trebui să fie revizuit și implementat, după părerea mea. Mă gândesc aici mai ales la buna practică al Joint Technology Initiatives, care au fost menționate și în iulie de către doamna comisar Gang Quinn și care sunt într-adevăr o direcție foarte bună. Trebuie uh, însă să consolidăm uh, un consens politic pentru a putea obține toate aceste elemente, pentru ca ele să se transforme într-o agendă a politicii europene din următorii ani. Și pentru a reuși acest lucru trebuie să avem grijă și de valențele geopolitice ale mm, Europei, o altă prioritate a președinției italiene, lansarea și elaborarea unei uh, inițiative strategice importante pentru cercetare și uh, inovare în spațiul mediteranean am obținut deja rezultate foarte bune din partea președinției Elene și în acest context am vrea să relansăm un program care se numește Parteneriat în cercetare și inovare în zona mediteraneană. Prima este acronimul și care are ca scop elaborarea în două sectoare fundamentale, alimente și apă, deci în cadrul macrosectorului siguranței care să poată să ofere un parteneriat strategic între instituții și institute din spațiul mediteran. Vrem ca în septembrie să lansăm și o dezbatere după Consiliu pentru a putea pregăti și Consiliul, concluziile eh, Consiliului în acest context, pentru a ajunge deci la un program eh, comun în baza articolului 185 al tratatului. Îmi permit de aceea, dragi colegi, să vă cer susținerea explicită pentru că a fi esențial ca Parlamentul să joace un rol important uh, având în vedere strate eh, valoarea strategică a acestui program și eh, efectul său de pârghie geopolitic pentru, putere, pentru crearea unui tip de infrastructură de cercetare de care avem nevoie. Parlamentul European, în calitate de colegislator, are un rol esențial de, eh, așadar, pentru a construi așa numitele mm, valori în science diplomacy. Tot în sfera mediteraneană cerem uh, sau ne propunem mai degrabă să lansăm și dezvoltarea activităților marino-maritime, așa numita creștere albastră, Blue Growth, care este o temă care nu se referă numai la țările care au ieșire la Marea Mediterană, ci care are, au importanță, are importanță acest program și în, din punct de vedere al dezvoltării uh, unei stabilități și unei situații de pace și de prosperitate economică în această zonă. Trei evenimente vor fi uh, Trei evenimente sunt importante în acest context. Evenimentul de la Roma din 7-9 octombrie Eurotion, la Torino 8 și 9 octombrie pe bioeconomie și Napoli 3 noiembrie cu privire la provocările Mediteranei și uh, dezvoltarea economiilor maritime și marine. A treia prioritate în domeniul cercetării se referă la legătura din ce în ce mai necesară și mai naturală între știință și societate. E vorba la noi de o societate care are nevoie de știință și care trebuie să încadreze această temă în mod natural și lumea științifică dorește să se deschidă și dorește să înlăture anumite bariere care au fost obstacole în trecut în calea acestei legături. De aceea am uh, lansat o discuție care va fi uh, inițiată pe 5 decembrie și va fi dedicată unor teme de inovare sociale și de antreprenoriat social, care sunt teme care, de asemenea, se deduc dintr-o dintr linie directoare a politicilor Comisiei. Alte aspecte pe care vreau să vi le amintesc sunt cele care se referă la comunitățile inteligente, la valorizarea patrimoniului cult eh, cultural și la patrimoniul social, atât din punct de vedere tehnologic cât și științific și, în final, in finanțarea inovațării sociale, care este de asemenea o valoare foarte importantă pentru finanțarea inovatoare. Pe această temă, la Roma va avea loc în noiembrie o conferință pentru promovarea talentelor și difuzarea excelenței între 19 și 18 și 19 noiembrie și care va oferi spre finalul președinției noastre o ocazie de uh, a face o, trage o concluzie. Vă rog ca toți cei care sunt interesați să participe la acest eveniment să nu ezite. Dragi colegi, numai dacă reușim cu adevărat să construim un spațiu european uh, al cercetării, plecând de la directivele de care vorbeam la început, cu uh, strategia așa cum a fost ea prezentată, atunci vom reuși să creăm un spațiu european, care va fi uh, un spațiu important pentru valorizarea resurselor uh, europene, pentru tinerii cercetători, dar și pentru uh, ideea de cunoștință și de instrumente care pot deveni patrimoniu comun, concret. Aș vrea să Vă mai amintesc uh, sintetic câteva cuvinte cheie care sunt importante și probabil că toată lumea le cunoaște, dar care sunt extrem de valoroase pentru activitatea care va fi uh, depusă pe viitor. Mobilitatea cercetătorilor, recrutarea pe bază de reguli comune și transparente care să fie deschise și uh, cooperarea transfrontalieră care să devină o ocazie pozitivă de legătură între politicile din statele membre și politicile europene. Asta este ceea ce încercăm și noi să facem în momentul de față prin elaborarea Planului uh, Național de Cercetare în Italia. Am elaborat, Parlamentul a elaborat un document foarte important acum un an, în 2013, la care au uh, lucrat doamna Amalia Sartori și Luigi Berlinguer, și acesta poate fi un document de plecare pentru a putea dezvolta acest subiect. Pe 18 și 19 noiembrie așadar va avea loc un uh, eveniment important de promovare a talentelor și de uh, difuzarea excelenței de care vă spuneam pentru a îmbunătăți mobilitatea și a îmbunătăți recrutările. Ideea că um, Actorii principali care sunt uh, actori esențiali pentru societatea civilă în domeniu și uh, antreprenori importanți um, vor avea ocazia, deci, să, să devină protagoniștii creării unei piețe libere a uh, muncii, care va fi de asemenea o temă pe care o vom urmări. Ceremmo di fare un ottimo esercizio. Însă Sigur că, de dragul temei, riscăm să facem doar un exercițiu teoretic uh, și abstract și să nu avem un spațiu al cercetării concret dacă cumva nu am luat și măsuri concrete care să ajute uh, acest impuls politic pe care vrem să-l dăm. În primul rând, procesul uh, alinierii programelor naționale cu agendele strategice convenite la nivel european, ca să facem față marilor provocări, de la îmbătrânirea populației, la schimbările climatice, mai ales fluxuri migratorii, gestionarea mobilității internaționale. E absolut necesar să existe un acord între eforturile statelor membre și cele ale Comisiei și ale Parlamentului. Sigur că aceste provocări nu mai pot fi uh, susținute. Avem și exemple uneori dramatice. Uh, la nivel național, pe care le cunoaștem uh, cu toții. Deci, noi considerăm că președinția va propune cu uh, convingere un uh, schimb de opinii pe baza motivelor pe care le-am citat la Consiliul din 21 septembrie cu scopul de a adopta și concluzii specifice la Consiliul din decembrie pe toate aceste teme. Și mai rămâne ceva de spus în cele două-trei minute pe care le mai am la dispoziție. o temă la care mă refer în, în ultimul rând, dar sigur că nu e uh, cea mai puțin importantă în prioritățile noastre, e uh, cercetarea aerospațială, spațiu. Uh, și el e unul din sectoarele în care este în joc cu adevărat progresul Europei și competitivitatea sa redimensionată la nivel internațional. Eu cred că politica spațială europeană, atât prin Uh, căutarea de strategii comun, cât și datorită fiecărui stat membru care dorește să participe activ cu contribuții științifice și politice, uh, reprezintă instrumentul care reușește să ne ajute să îndeplinim obiectivele strategiei Europa 2020 care e azi mâine, cum s-ar spune, și trebuie să mărturisim că lucrurile nu au înaintat așa cum ne-am fi dorit. Tema spațiului e legată direct cu unul din punctele importante de finanțare. Orizontul 2020 a, dedicat, a dedicat o finanțare specifică acestui obiectiv și Președinția italiană va fi foarte atentă la unele aspecte specifice pe care vreau să le menționez aici sintetic. În primul rând, consolidarea strategiei uh, prin uh, strategie spațiale europene prin uh, exploatarea investițiilor de până acum, dar și prin mai bună utilizare a noilor investiții în următorii șapte ani. Însă avem și aspecte foarte specifice aici. Mă amintesc că pentru următorii șapte ani au fost alocate aproximativ 12 miliarde de euro din fondurile pentru programul Galileo EGNOS, pentru Copernicus, pentru cercetarea în sectorul spațial, cu Orizont 2020. E vorba de o uh, creștere fără precedent uh, care devine o responsabilitate științifică, aș spune, și economică, dar și politică pentru Parlament și pentru noua Comisie obiectivul nostru al președinției italiene aici e să continuăm negocierile pentru o propunere de directivă privitoare la identificarea și difuzarea datelor satelitare, deci de observare a terei cu imagini cu înaltă rezoluție, cu atenție deosebită acordată aspectelor de importanță strategică, deci să putem avea cu adevărat o independență în identificarea Uh, și difuzarea și utilizarea datelor în scopuri nu doar de apărare, nu doar militare, dar mai ales civile. Deci un model dual. Noi în Italia avem un exemplu important în acest sens, programul Cosmos Sky Med. Așadar, dorim să pregătim o discuție politică pentru concluziile Consiliului din decembrie, concentrându-ne pe viitorul raportelor dintre Uniunea Europeană și Agenția Spațială Europeană, adică organismul strategic eh, care ne permite să realizăm aceste politici la care m-am referit. Dorim, deci, să demarăm o dezbatere eh, în comun cu ESA să definim uh, cu Agenția Spațială care sunt noile limite ale uh, raportului dintre uh, Uniunea Europeană și Agenția Spațială. Cred că noi, președinția italiană, avem ocazia să dăm un mesaj pentru a avea un rol mai important în această direcție și o vom face cu tărie Eh, mai vreau să mă refer la o altă inițiativă din 18 septembrie la Roma, eh, la Agenția Spațială Italiană, ASI și va fi dedicată programului Copernicus și, să spunem, tranziției foarte importantă și necesară eh, de la cercetarea de bază, spațială și operativitate. Și, în fine, și încheie, domnule președinte, deși o temă care ține de competența Consiliului de Ministri al, al Transporturilor, Telecomunicațiilor și Energiei, dați-mi voie ca în numele președinției italiene să afirm angajamentul nostru pentru completarea programelor europene pentru sistemul global de navigare prin satelit Galileo. Știm ce evenimente nefericite au avut loc acum câteva zile, însă Eh, suntem de acord cu eh, domnul comisar eh, european Nelly Feroci. Lucrurile vor continua ca și până acum și după cum e prevăzut. Știm că este și o anchetă în legătură cu motivele care au produs acest eveniment nefericit în aceste zile. Vă mulțumesc pentru atenție și îmi doresc ca temele despre care vorbit să fie din ce în ce mai importante pe agenda politică europeană. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră, prezentarea președinției italiene și preocupărilor în domeniul educației și cercetării. Noi am uh, votat uh, amendamente la bugetul uh, pentru anul următor pentru o mai bună finanțare a cercetării, eh, inclusiv în beneficiul IMM-urilor. Deci eh, ne interesează acest domeniu. Intervențiile acum din partea coordonatorilor noștri. Domnul Carins din partea PPM. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Giannini, pentru explicațiile interesante și detaliate ale obiectivelor președinției. În ultimele două zile, în comisia noastră, am discutat mult despre competitivitatea europeană. Ne-a interesat industria în domeniul tehnologiei informaționale, probleme legate de resursele energetice um, în folosul industriei, pentru că ne dorim reindustrializarea Europei pentru a redobândi o poziție avantajoasă în competiția internațională, inclusiv datele satelitare care pot fi folosite în scopuri comerciale. Astăzi am și votat amendamente pe marginea bugetului pentru 2015. Majoritatea statelor membre și-au redus fondurile pentru programele de cercetare, ceea ce uh, în final uh, va crea dificultăți pentru că este un fel de piatră de boltă pentru noi în ce privește competitivitatea europeană. Deci, în ce privește orizontul 2020, este ca un fel de schimbare în paradigma gândirii noastre. Această comisie este foarte preocupată de această problematică și de 2-3 ani încercăm să elaborăm o legislație în acest domeniu. Întrebarea mea este care este, din punctul dumneavoastră de vedere, cea mai importantă provocare în perspectiva orizontului 2020? Uh, care sunt pașii pe care președinția italiană dorește să întreprindă pentru a învinge dificultățile, pentru a putea să sporim competitivitatea europeană. Mulțumesc foarte mult, iar acum îi voi da uh, cuvântul domnului Gribaucek din partea grupului ECR. O intervenție foarte scurtă, doamnă ministru. V-ați referit în prezentarea dumneavoastră la sistemul de uh, cercetare în domeniul înaltelor tehnologii, dar nu ați vorbit despre uh, educația tinerilor, care poate fi soluția pentru tineri ca să nu mai aibă de suferit în urma șomajului în rândul tinerilor, pentru că este cea mai mare problemă cu care se confruntă Europa. Cum putem schimba lucrurile um, din acest punct de vedere pentru a crea o șansă tinerilor în viitor? Care este punctul dumneavoastră de vedere? Mulțumesc foarte mult, domnul de Bacăr, din partea grupului ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, doamnă ministru. Ați avut o prezentare optimistă, entuziastă în legătură cu prioritățile pentru președinția italiană în următoarele luni. Poate că Eh, voi începe cu o problemă care este legată de restricțiile bugetare în domeniul cercetării, pentru că noi eh, ne-am propus 3% din buget pentru cercetare, dar din păcate a trebuit să ne reducem eh, din acest punct de vedere pretențiile. În ce privește perspectiva uh, Uh, până în anul 2020. Sigur că uh, au fost stabilite anumite priorități. Ne-am dorit uh, o concentrare pe o specializare adecvată necesităților IMM-urilor și din acest punct de vedere IMM-urile trebuie să aibă acces la fonduri cum puteți dumneavoastră să creați șanse de finanțare și de cofinanțare pentru întreprinderile mai mici? Pentru că um, noi trebuie să facem aici un schimb de bune practice. Și o ultimă întrebare. Cercetarea ca un scop în sine nu este suficientă. Uh, trebuie să învingem aici un decalaj uh, care există între uh, Uniunea Europeană și alte state și cred că cred că noua cercetare, inovațiile ar trebui să fie folosite uh, pe piața europeană. Trebuie din acest punct de vedere să se creeze un echilibru. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Din partea GUE, domnul Oșenic. ministra, cum Mulțumesc, doamna președinte. După cum știți, pe 24 iulie Consiliul a propus scăderi bugetare brutale față de orizontul 2020. Nu ați vorbit de sustenabilitate, inteligență, competitivitate. Uh, poate pentru a justifica acest, aceste reduceri, însă se calculează că cel de-al șaptele program cadru a uh, transformat uh, fiecare euro investit între, în 7 și 14 euro în valoare adăugată. Deci, premițând crearea aproximativ a unui milion de locuri de muncă cu uh, o creștere de 1% în exporturile Uniunii Europene. Deci, se pare că nu, nu ne lipsesc resursele de inteligență și competitivitate uh, astfel încât uh, nu pot să înțeleg uh, de ce s-a luat această măsură periculoasă și inacceptabilă de către Consiliu. De aceea vă și întreb dacă sunteți de acord, doamnă ministru, cu această renunțare la viitorul nostru de inovare și vă fac, aș dori să un răspuns simplu, da sau nu. Deci dacă președinția italiană susține sau nu aceste reduceri bugetare. Mulțumesc. Uh, Mulțumesc foarte mult. Din partea grupului de domnul Dario Tamburano. Gentile ministru Giannini, noi tutti... Mulțumesc, doamnă ministru. Știm cu toții că investițiile în cadrul uh, educației, universității și cercetării uh, și au specificitatea lor proprie. Eh, și ele, pe ele se bazează nu doar prezentul unei țări, ci mai ales viitorul sau științific, bază pentru realizarea unei democrații de pline. Eh, Luigi Inaud a spus că nu se pot lua eh, hotărâri decât în cunoștință de cauză. În Italia, de mult timp, părinții școlarilor trebuie să cumpere inclusiv hârtie igienică pentru toaletele școlilor Eh, și să suporte toate cheltuielile școlarilor. Dumneavoastră credeți că memorandumul de înțelegere sau instrumente utilizate cum ar, ca niște anumite contracte de drept internațional de către Troică, deci BCE, Comisia Europeană și FMI, care deja funcționează în Grecia, Irlanda, Spania, Portugalia, Cipru, trebuie să intervină direct și în eh, educație, în universitate, în cercetare. Mulțumesc! Mulțumesc! Încă trei uh, luări de cuvânt. Telicica. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru. Vă mulțumesc pentru prezentarea foarte detaliată și entuziastă și vă doresc mult succes în realizarea obiectivelor. Aș face o observație în legătură cu un subiect pe care l-ați atins, revizuirea strategiei 2020 care uh, se impune. Aș vrea să știu uh, cum uh, vedeți dumneavoastră, cum percepeți dumneavoastră o această revizuire, pentru că Aș spune că cea mai mare deficiență pentru mine în această strategie 2020 este un fel de document ca o listă de cumpărături. Deci, eh, lista conține de toate fără să fie o prioritizare. Și eh, vreau să știu dacă și dumneavoastră vedeți lucrurile astfel și care sunt eh, așteptările dumneavoastră. Iar uh, ce, reversul medaliei este că ați vorbit despre inovații. Problemele pe care le am eu în legătură cu banii pe care îi uh, cheltuim pentru inovație este că nu avem repere, nu putem să măsurăm eficiența acestor investiții. Și uh, am avut o întâlnire cu un expert am înțeles că uh, ceea ce trebuie să facem este să cheltuim banii în totalitatea lor uh, ca să nu avem probleme, dar în realitate cred că uh, nu analizăm în majoritatea programelor care este necesitatea reală de inovație în fiecare. Și eu cred că din acest punct de vedere ar trebui poate să revizuim și strategia 2020. Mulțumesc foarte mult. Domnul Borelli. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna ministru Giannini, înainte de intervenția dumneavoastră s-a vorbit aici vorbit de concurență. Unii au spus, au vorbit și de concurență neloială. Eu cred că adevărata problemă e că întotdeauna se va găsi cineva dispus să producă aceleași uh, produ- mărfuri ca noi, uh, dar cu un preț redus, pentru că întotdeauna vor fi țări mai sărace. Așadar, secretul sau trucul e să menținem cunoștințele în Europa și nu neapărat producția, să menținem uh, uh, know-how-ul, probabil că ăsta e secretul. Deci e foarte bine să investim în cercetare și uh, dezvoltare, dar asta trebuie să asta înseamnă în primul rând școală, formare. Să aducem uh, mai aproape întreprinderile de școli. Noi întotdeauna când zicem asta ne gândim la studenții care se duc să facă stagii în firme. Dar să ne gândim și la firmele care pot să meargă la școală eventual să se implice în programele educaționale. Deci, să formăm oamenii eh, pentru a fi de folos firmelor și nu viceversa. Și să transferăm și aceste cunoștințe de, pro, de produse artizanale către niște produse din ce în ce mai industrializate, deci să investim și în acest sens. Ar putea fi o, o relansare industrială importantă. Și o întrebare în final. Uh, Uh, acum, la Bruxelles, deja lobby-ul multinaționalelor e o adevărată instituție și acum, cum, atunci cum putem garanta o independență a cercetării uh, științifice, o independență față de interesele multinaționalelor din Europa? Mulțumesc pentru întrebări, doamnă ministru. Vă rog, dacă puteți să încercați să răspundeți. Și poate și o ultimă declarație de încheiere. The answer I try to do. Well, starting from the uh, the question uh, put Pornind de la întrebările care au fost formulate de către domnul Carins, și sunt recunoscătoare pentru întrebări, întrebările dumneavoastră, pentru că este o întrebare de uh, ordin general, dar se concentrează pe o chestiune importantă din punctul meu de vedere. Și dacă v-am înțeles bine, cum putem face ca orizontul 2020 să devină un instrument eficient pentru a îmbunătăți competitivitatea? Cum putem uh, face ca acest uh, mare proiect să devină unul eficient pentru academii, pentru universități, pentru companii, pentru statele membre, dar și pentru întreaga societate europeană. Da, există mari provocări în agenda noastră prima ar fi să încercăm să avem proiecte interdisciplinare pentru că orizontul 2020 trebuie să facă față unor mari provocări uh, la adresa societății noastre. Schimbările climatice, fenomene legate de migrație, uh, toate acestea sunt probleme europene. Deci, eu cred că va trebui să avem abordări interdisciplinare, iar pe plan național asta înseamnă să încercăm să îmbunătățim, să încurajăm proiectele naționale de cercetare care sunt uh, interdisciplinare prin natura lor. Bun. Iar cea de-a doua întrebare care este legată de preocuparea dumneavoastră. Cum putem conecta mai bine sectorul public cu sectorul privat ca să colaboreze în încercarea de a face față acestor provocări? Uh, pentru că în felul acesta energiile uh, pot uh, să fie valorificate mai bine. Acestea ar fi câteva aspecte care într-un fel sunt legate și de uh, o altă remarcă a unui coleg, cred că domnul de Bacher, a fost uh, acesta uh, una din cele trei întrebări formulate de dumneavoastră merg în aceeași direcție pe care am încercat să o abordez în răspunsul adresat domnului Cariț. În ce privește marele decalaj care există între Europa și alți actori globali importanți, eu cred că un alt subiect foarte important pe ordinea de zi, în agenda noastră, dar și ca preocupare a dumneavoastră ca uh, Parlament nou, ar fi să comparăm marile programe europene cu cele internaționale și să încercăm să îmbunătățim mecanismele cu care operăm pentru a atrage talentele și inteligența internațională, de a atrage cercetători care vin și din alte țări. Acestea sunt instrumente concrete de care am putea dispune și am putea să le valorificăm mai bine decât am făcut-o în trecut până în ce privește cea de-a doua întrebare a domnului uh, Gribaciu, sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Nu uh, Uh, am menționat uh, problemele de pregătire profesională, de educație, pentru că uh, voi discuta despre asta într-o altă comisie, ține de competențele altei comisii și voi avea o întâlnire zilele următoare pe această temă. Dar sigur că este foarte important. Cercetarea, inovația și educația sunt uh, Uh, piloni ai uh, aceluiași domeniu. Sunt fațete diferite ale uh, acestui domeniu și sigur că trebuie să elaborăm noi modele de pregătire profesională și educație. Este o mare problemă în clipa de față care duce la șomajul ridicat în rândul tineretului. Acum în italiană, pentru a răspunde întrebării domnului Roba, dacă e o eroare sau nu uh, reducerea bugetară despre care a vorbit. Sigur că rolul președinției Uniunii nu poate de, să fie decât o, decizie, o, o poziție neutră față de deciziile luate și care sunt rod al unei negocieri, dar cum bine știți. Dacă îmi adresați această întrebare în altă calitate, deci ministră a cercetării, <laughs> după cum, sau după cum a spus domnul președinte Buzek, de uh, om de știință și cercetătoare, sigur, cred că trebuie să se facă cât mai multe investiții în acest domeniu. Deci depinde în ce calitate mă, îmbrăca, mă, mă întrebați. Acum continui în limba italiană cu colegii Tamburano și Borelli. Cu educația ca o valoare strategică, fără îndoială că așa e și fără îndoială că trebuie să fie așa din ce în ce mai mult în toate țările Uniunii. Bun, acum lăsăm uh, pe altă ocazie problemele italiane, italiene, dar consider că la nivel european e important că din cele două rubrici ale bugetului uh, care au fost uh, care au fost sporite în trecut și de aceea au și fost victimele unor reduceri acum, singurele două au fost Orizontul 2020, care privește cercetarea și inovarea, și Erasmus Plus, care privește una din politicile importante ale formării, și anume mobilitatea. Se pare că aceasta, aceasta este răspunsul Parlamentului, în principal. Și acum domnul, pentru domnul Borelli, care vorbește despre școală, despre formare și care uh, mă întreabă ce instrumente avem pentru a evita o hegemonie a marilor grupuri multinaționale care pot printr-un lobby puternic să-și exercite uh, puterea aici, în acest domeniu. Eu cred sincer că elaborarea și propunerea unui model corect de cofinanțare public-privată și dădeam anterior exemplul acele inițiative tehnologice comune care se bucură de cofinanțare 50% uh, stat, 50% privat, iată cu 12 miliarde, cred, din partea Comisiei, e un răspuns așteptat. A fost tăiat microfonul vorbitoare? Da. Spuneam că a, acesta poate constitui un model de investiții publice și private question, uh... Ultima întrebare din partea domnului Talicca. care se referă la măsura de inovare de măs prin care am putea să măsurăm rezultatul inovării, de fapt, dincolo de prioritățile pe care ne le-am stabilit. Uh, Când vorbim despre acest subiect în Europa, cred că în domeniul cercetării am uh, aplicat deja instrumente foarte bune de măsurare a rezultatelor inovării și cred că se pot aplica aceleași modele și de acum încolo. Dacă avem, de exemplu, un comitet internațional care poate să evalueze pe baza unor uh, indicatori internaționali și o, un grup de cercetători și o companie împreună pot produce, de exemplu, aceasta este combinația între proiect, proiectul de cercetare și rezultatul proiectului ca atare. Cam așa putem să ne imaginăm concret ce ar putea să însemne inovarea pentru societatea europeană. Ce anume? O intervenție din sală fără microfon. Spuneam deja în uh, discursul meu în ce măsură Este o prioritate pentru președinția italiană încercarea de a revizui în scurt timp strategia europeană 2020 și concentrarea noastră asupra colaborării dintre strategiile naționale și planurile naționale, pe de o parte, în cercetare și cadrul european nu numai uh, orizontul 2020, dar și fondurile structurale care ne arată care sunt uh, liniile după care să ne ghidăm și care de fapt uh, necesită fonduri foarte multe din fondurile de coeziune pentru inovare socială și alte subiecte pe care le-am menționat în discursul meu. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, pentru răspunsurile dumneavoastră și pentru discuția pe care ați purtat-o aici împreună cu comisia noastră. Ne uh, bucurăm să vă urăm numai bine pentru următoarele patru luni, care nu mai este o perioadă atât de lungă, mai sunt multe de făcut și cu siguranță, în calitate de comisie responsabilă pentru cercetare, inovare, și suntem bucuroși să putem uh, colabora cu președinția italiană. Este important să ne gândim și la finanțarea pentru acest domeniu pe care îl reprezentați dumneavoastră aici. Și pentru președinția italiană. Oricum, uh, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi și pentru toate răspunsurile pe care le-ați dat colegilor. Mulțumesc și numai bine pentru viitor! Uh, well, thank you. Uh, dear friends, dear colleagues, let us... Dragi prieteni, dragi colegi, să trecem la ultimul punct, care este diverse. Nu văd pe nimeni la diverse. Următoarele reuniuni, foarte important, 24 septembrie 2014, 9 la 12.30, 15 la 18.30 la Bruxelles și 25 septembrie tot 9, 12.30 și 15, 18.30 mai lung încă decât uh, de data aceasta. De fiecare dată vom avea din ce în ce mai multe reuniuni mai uh, complexe și ne vedem în câteva săptămâni la comisie. Vă mulțumesc, dar în Parlament ne vedem tot timpul.